și facem eforturi pentru a asigura un acces uh, mai uh, sporit uh, pentru întreprinderile mici și mijlocii. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cu aceasta încheiem această dezbatere și Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi cu o întârziere considerabilă. E vorba despre rolul Uniunii Europene în consolidarea OSCE. Primul vorbitor în numele înaltului reprezentant și vicepreședintelui Comisiei este domnul Șastel. Vă rog. Domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor deputați, mă bucur foarte mult uh, să pot lua cuvântul uh, în numele înalte reprezentante, doamna Ashton, în uh, peste trei săptămâni, după cum știți, șefii de stat și de guvern ale, ale celor 56 de state OSCE se vor reuni la summitul la Astana după actul final de la Helsinki la 20, 20 20 de ani după um, Cartea de la Paris uh, și și 11 ani de la summitul de la Istanbul. Căutăm acum uh, un nou avânt. Unii s-au îndoit uh, în ceea ce privește importanța acestei organizații. Existau unele diferende între statele membre și uh, nu s-au rezolvat uh, unele probleme restante după războiul rece, după conflictele înghețate, ceea ce i-au zdruncinat credibilitatea. Apelul din uh, iunie 2008 de către președintele Medvedev în ceea ce privește revizuirea structurii europene de securitate uh, și de a o baza pe un tratat a fost bine primită și a dat un nou avânt dialogului în cadrul OSCE și a inițiat procesul de la Corfu dezbaterile din OSCE și nu numai, și în alte foruri de securitate pertinente, au uh, permis un suflu de încredere. Uniunea Europeană și statele membre au jucat un rol uh, esențial, fapt care a fost uh, subliniat și sprijinit prin moțiunea domnului Busec. Conferința de revizuire, a cărei uh, ultima etape va avea loc la Astana, a stabilit uh, cadrul următorului summit la Viena. Se negociază acum uh, documentul final pe care îl vom supune atenției șefilor de stat și de guvern. Acest guvern va avea trei părți. În primul rând, o reafirmare a principiilor, normelor și angajamentelor OSCE. În al doilea rând, provocările comune și prioritățile și o parte foarte importantă pentru Uniunea Europeană, un plan de acțiune. Prin limpezimea sa, documentul final trebuie să fie lizibil și pe înțelesul cetățenilor noștri. Ambiția Uniunii Europene uh, și a altor state participante este a, de a da noi baze OSCE-ului, transformând-o într-o într comunitate de securitate uh, Făcând din aceasta o comunitate euroasiatică și euroatlantică, fără granițe, în care cetățenii să trăiască în pace și diferendele să fie soluționate în mod pașnic și unde principiile comune, normele și angajamentele care reprezintă achiul OSCE-ului să fie respectate. Iată obiectivul acestui summit, mandatul și planul de, par- și planul de și foaia de parcurs fiind acțiunea. Pentru a sprijini relațiile de securitate care caracterizează OSCE-ul i o fac unică, cele trei dimensiuni trebuie să, se gă, să găsească un echilibru în planul de acțiune Așa cum subliniază actuala moțiune, Uniunea Europeană va veghea ca prioritățile stabilite de ministrii de externe în uh, iunie din anul acesta să fie respectate. Pe trei dimensiuni, dimensiunea politico-militară, e vorba de progresul discuțiilor privind modernizarea documentului de la Viena în ceea ce privește măsurile de securitate și de încredere sunt încurajatoare? făcut, sau se pot face progrese în ceea ce privește forțele convenționale din Europa, trebuie să, ca acestea să devină viabile. Negocierile sunt în desfășurare, sunt pe un făgaș bun, iar șefii de stat și de guvern trebuie să dea avântul necesar pentru ca acestea să fie duse mai departe. Capacitățile OSCE pe aceste trei dimensiuni trebuie să fie consolidate pentru a-i permite să își îndeplinească rolul de alertă timpurie, de preîntâmpinare conflictelor și de soluționare a crizelor și de reconstrucție. Propunerile concrete ale Uniunii Europene și a partenerilor săi sunt deja pe masa discuțiilor, o, o comunitate de securitate și astfel trebuie să soluționăm conflictul uh, Transnistria, Nagorno-Karabakh, uh, Georgia, care, mm, care amenință să explodeze așa cum ni s-a dovedit în 2008. Absența progresului subminează încrederea, iar summitul trebuie să fie momentul în care să se exprime o voință politică comună de soluționare a acestor conflicte, de a face mai multe eforturi în acest sens și, a, și acest lucru trebuie să se bazeze pe o foaie de parcurs. Uh, Apoi, OSCE-ul trebuie să îndrepte spre viitor și să facă eforturi pentru a combate amenințările transnaționale alături de alte organizații internaționale competente. Este vorba uh, despre amenințări cunoscute, nu trebuie să intru aici în amănunte, iar Uniunea Europeană dorește în egală măsură ca securitatea energetică să fie o chestiune luată în considerare în cadrul rezolvării conflictelor. Dimensiunea economică și de mediu trebuie să fie și ea reactivată, angajamentele de bună guvernanță și de transparență trebuie să fie respectate, provocările de securitate reprezentate de aprovizionarea cu energie sau de schimbările climatice trebuie să fie um, soluționate mai bine. Drepturile omului, libertățile fundamentale, democrația și statul de drept reprezintă temelia valorilor și principiile pe care se bazează um, comunitatea securității. Reafirmarea lor nu este suficient, trebuie să fie consolidate și trebuie să fie puse în aplicare mai bine se vor, uh, vor exista metode de progres în acest sens pe care le vor discuta șefii de stat de guvern. Trebuie să fie, să fie um, respectate mai bine angajamentele OSCE, iar pentru Uniunea Europeană dimensiunea umană este foarte importantă, fiindcă reprezintă uh, Uh, baza acestei uh, conviețuiri pentru cetățeni și pentru state, iar Uniunea Europeană asistă la o consolidare a libertății uh, presei și um, a importanței democrației în zona OSCE. Rolul său este foarte important în ceea ce privește drepturile omului și trebuie să fie consolidată autonomia sa în acest sens. Mijloacele necesare trebuie să fie asigurate în ceea ce privește consolidarea acțiunii în alte reprezentant, înaltul reprezentant în ceea ce privește libertății mass media. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru Șastel. Dau acum cuvântul uh, celor care se exprimă pentru, în numele grupurilor politice. În primul rând, în numele Partidului Popular European, domnul Gjib are la dispoziție două minute. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. am uh, ascultat prezentarea în numele reprezentantului pentru politică externă și de securitate comună și de asemenea mai avem și o rezoluție, un proiect de rezoluție redactat de Libor Roucek, un eurodeputat. Ambele ne spun că procesul de la Corfu are nevoie de un nou impuls. Acest lucru a fost menționat, după cum spuneam, și de reprezentanții Consiliului. OSCE-ul ar putea să fie o instituție valoroasă pentru rezolvarea conflictelor înghețate, pentru procesul de democratizare și respectarea drepturilor minorităților din statele membre. Trebuie să găsim un echilibru între cei trei piloni militar, politico-economic și uman. Înțelegerea tradițională a securității ca putere dură, adică putere militară, este importantă. La fel este și securitatea economică, socială și alimentară. OSCE-ul ar trebui să facă mai mult în aceste domenii. Prin uh, misiuni de observare a alegerilor, ODHIR a făcut o um, muncă extrem de importantă de democratizare. Această uh, activitate trebuie să fie susținută. Însă, treaba bună făcută de OSCE nu se încheie aici. OSCE-ul este și un mediator și mai mult este o organizație care permite statelor să beneficieze de atenție atunci când au rolul de președinție al OSCE. De exemplu, rolul Kazahstanului în criza actuală din Kyrgyzstan sau munca sa de mediere dintre Turkmenistan și Uzbekistan sunt extrem de valoroase. Summitul din decembrie de la Almaty trebuie să contribuie prin adoptarea viitoarei carte a OSCE. Doresc să susțin moți moțiunea de rezoluție a colegului Roucek. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul vicepreședinte Libor Roucek este următorul vorbitor. Aveți trei minute, domnule vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, Anul acesta aniversăm 35 de ani de la semnarea actului final de la Helsinki. Procesul de la Helsinki a contribuit la schimbări istorice în Europa. Europa a fost divizată de războiul rece și cel de-al doilea război mondial. Acum Europa este pașnică și cetățenii europeni se bucură de drepturile lor democratice și de libertățile lor. Însă nu toate obiectivele procesului de la Helsinki au fost uh, atinse. Există țări în care există conflicte etnice. Există multe țări în care uh, libertățile democratice nu sunt uh, înrădăcinate. Toate statele membre noi se confruntă cu uh, provocări, inclusiv provocări cum ar fi traficul de ființe umane, traficul de droguri, uh, securitatea energetică, securitatea internetului. La 35 de ani după semnarea uh, declarației de la Helsinki și la 11 ani de la summitul de la Istanbul, cooperarea în Europa trebuie să fie relansată, trebuie să fie reformată. Procesul Corfu indică direcția în care trebuie să mergem la următorul summit de la Astana. În propunerea de rezoluție pe care o vom vota mâine, Parlamentul European propune o serie de recomandări pentru summit. Recomandăm, de exemplu, ca summitul să discute și să adopte un plan de acțiune cu privire la prevenirea conflictelor, gestiunea crizelor și reconstrucția post-criză, precum și un plan de acțiune care să indice calea de urmat pentru a se elabora o cartă pentru sectorul securității. Organizația pentru securitate și cooperare în Europa este, după cum am auzit, o organizație unică și face parte din structurile de uh, securitate euroatlantice și euroasiatice se uh, acoperă un teritoriu vast de la Vancouver la Vladivostok. Unicitatea sa stă de asemenea în, um, în uh, cooperarea extinsă între statele membre. Politicile uh, consolidate de tratatul de la Lisabona ar trebui să contribuie la creșterea cooperării între Uniunea Europeană și uh, OSCE, pentru că doar astfel ne putem atinge obiectivele. Mulțumesc. În numele socialiștilor și democraților. Nu, l-am ascultat deja pe reprezentantul socialiștilor și democraților. Reprezentantul grupului ALDE are cuvântul două minute. Doamna Machi. Mulțumesc, domnule președinte. Fosta CSCE, actuala OSCE, a fost întotdeauna o organizație respectabilă, de care avem nevoie acum la fel de mult ca și înainte. OSCE-ul uh, este foarte adesea organizația care permite accesul în zone de criză în momentul în care alte organizații nu fac acest lucru. Iată de ce avem nevoie de OSCE, avem nevoie de această organizație în Asia Centrală, Avem nevoie de sprijinul său în cadrul operațiunilor polițienești, avem nevoie pentru a pune capăt traficului de droguri și pentru a securiza frontierele. Activitățile umanitare ale acestei organizații sunt și ele unice în cadrul acestui, uh, acestui angrenaj umanitar al activităților OSCE s-au găsit noi modalități de combatere a traficului de ființe umane și um, am uh, văzut că s-au consolidat și capacitățile unor state fragile. Uniunea Europeană s-a concentrat din ce în ce mai mult pe acțiuni polițenești inclusiv pe folosirea forțelor paramilitare. Uniunea Europeană joacă un rol activ și în uh, ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare. OSCE-ul a devenit um, și o verigă foarte importantă între mediul înconjurător și securitate. Uniunea Europeană trebuie să tragă învățăminte de pe urma activității acestor organizații, aceste organizații și să o folosească drept pildă Adesea, OSCE-ul se află la fața locului în afara Uniunii Europene. Are mai multă experiență, are experți mult mai buni, iar punctul forte al OSCE-ului reprezintă voința statelor membre. Uniunea Europeană cooperează cu OSCE-ul și foarte important să ne dăm seama de uh, realizările OSCE-ului. Mulțumesc, domnul Butikofer are cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc. Domnul ministru Chastel a spus de la început că OSCE-ul încearcă să găsească un nou avânt, iar Parlamentul European dorește să contribuie la găsirea acestui nou avânt de către OSCE. Proiectul de rezoluție redactat sub egida vicepreședintelui nostru stabilește uh, un, uh, un, uh, o poziție foarte progresistă în legătură cu OSCE și se și bucură de mare susținere în Parlament. OSCE-ul primește sugestii din diferite părți Vicepreședintele Statelor Unite a făcut și el niște propuneri care au uh, avut un rol foarte pozitiv. Însă, ce dorim acum este o definiție mai clară a obiectivelor procesului Corfu și este un lucru foarte important pentru summitul care urmează. Toate cele trei uh, dimensiunile OSCE trebuie să fie consolidate și mă gândesc mai ales la uh, ODIR dar trebuie să o luăm și pe drumuri noi, ceea ce este foarte valoros în moțiunea de rezoluție. De exemplu, se pune întrebarea dacă poate în acest drum înainte Uniunea Europeană, prin politica sa externă de și de securitate comună, ar putea să-și asume misiuni OSCE. În Kyrgyzstan ar fi fost foarte pozitiv să folosim această opțiune, am fi putut să colaborăm cu partenerii ruși ca să dăm acolo rezultate. Mai mult, după cum a spus și vicepreședintele Roucek, există o sugestie să se redacteze o carte de securitate comună în urma uh, procesului de la Corfu. Cred că acesta este un răspuns corect la uh, avântul dat de partea rusă în ceea ce privește o nouă abordare în zona transatlantică. Cred că rolul OSCE va fi esențial pentru structura de securitate euroatlantică și sper să jucăm și noi un rol pentru a asigura succesul. Domnul Tannock, din partea ECR, un minut. Domnule președinte, domnule comisar, OSCE-ul joacă un rol important în promovarea păcii și stabilității în Europa. Faptul că Rusia și multe state din uh, Asia Centrală sunt membri conferă acestei organizații credibilitate și o uh, acoperire vastă, după cum s-a menționat din uh, Vancouver până în Vladivostok. OSCE OSCE-ul um, discută despre democrație și uh, monitorizează alegerile. De asemenea, poartă discuție cu privire la uh, statul de drept în Europa. Misiunile OSCE în Georgia sau în Moldova contribuie la stabilizarea societăților traumatizate de dispute recente și de conflicte înghețate. Președinția OSCE-ului, președinția Kazakhstanului a contribuit la creșterea reputației acestei organizații. Este neîndoielnic că există multe posibilități de dezvoltare a relațiilor între Uniunea Europeană și OSCE. În uh, realizarea acestui parteneriat, sper că se va evita dublarea eforturilor și se va evita să se irosească banii contribuabililor. De asemenea, activitatea OSCE-ului, activitatea Uniunii Europene și activitatea NATO trebuie să fie coordonate. Sugerez ca cele două organizații, Consiliul Europei și OSCE-ul, să, să fuzioneze eventual pentru a se economisi bani. Mulțumesc! Vă amintesc să nu despățiți, să nu, despă, să nu depășiți timpul alocat intervenției pentru un, minut. Mulțumesc. Grupul meu salută faptul că după ani de zile Parlamentul European uh, se ocupă cum trebuie de chestiunea OSCE, iar relațiile UE-OSCE, uh, obiectivele de la Helsinki și toate mecanismele pe care le avem la dispoziție reprezintă un, răspuns pozitiv. Raportul arată foarte clar că UE și OSCE nu sunt concurenți, ci parteneri, iar în această calitate fiecare poate să-și aducă experiența proprie pentru rezolvarea problemelor la nivel european. În ceea ce privește Astana, aș dori să fac referire la două chestiuni importante. În Uniunea Europeană avem nevoie de o dezbatere europeană comună în ceea ce privește politicile de securitate ale continentului care depășește Uniunea Europeană ca dimensiune și care este zdruncinat de dezechilibre. Procesul de la Corfu ne dă posibilitatea de a avea o astfel de dezbatere, iar statele membre trebuie să se asigure că reușim să ajungem la rezultate în ceea ce privește dezarmarea, iar Uniunea Europeană și OSCE au nevoie una de alta. Mă gândesc aici la aprovizionarea energetică și schimbările climatice și aici am nevoie, avem nevoie de mai multă cooperare bine structurată. Mulțumesc, doamna Nedelceva, este următorul vorbitor. Domnule președinte, domnule Chastel, dragi colegi, în intervenția mea vreau să insist asupra rolului central jucat de misiunile de observare electorală în consolidarea relațiilor cu OSCE și, de asemenea, mai global, în consolidarea acțiunii noastre externe. Garantarea respectării drepturilor civile și politice se numără printre valorile fundamentale ale Uniunii. Prin extensie, garantarea integrității procesului electoral este un element central al credibilității acțiunii externe a Uniunii Europene. OSCE și Uniunea Europeană, care desfășoară ambele misiuni de observare, au uh, interesul de a coopera în acest domeniu și cred că uh, crearea Serviciului European de Acțiune Externă uh, cere și elaborarea de proceduri de cooperare strânsă între Biroul de Instituții Democratice și pentru Drepturile Omului al OSCE și Departamentul de mm, Misiuni de Observare al Serviciului European de Acțiune Externă. Asta pentru a se evita suprapunerile între OSCE și UE și a asigura Uniunii Europene o acțiune externă consolidată în spațiul OSCE. O misiune de calitate înseamnă o misiune bine pregătită care se desfășoară bine pe teren și pentru care se asigură o monitorizare reală. Cu acestea aș dori să amintesc importanța Parlamentului European în acest domeniu. Reprezentanții cetățenilor europeni aleși democratic și direct trebuie să poată supraveghea buna desfășurare a alegerilor mm, în afara frontierelor Uniunii. Acesta este un atu considerabil pe care trebuie să-l menținem cu orice preț. Iar Carta pentru Securitatea Europeană recunoaște rolul important al dimensiunii economice și al dimensiunii de mediu. Stabilitatea și securitatea depind de acestea foarte adesea. Este deci crucial să punem în aplicare expertiza OSCE și a Parlamentului European în aceste domenii. Utilizarea și valorificarea datelor economice și de mediu este o garanție suplimentară pentru reușita misiunilor noastre comune. Consolidarea misiunilor de observare electorală printr-o mai mare cooperare între UE și OSCE înseamnă consolidarea politicii externe a Uniunii și prin trimiterea de parlamentari pe teren. Asta va duce la o răspundere uh, la obiectivele tratatului de la Lisabona. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează domnul Ceabata, Vaidi, două minute. Mulțumesc. Aș vrea să vă felicit pentru inițiativă, pentru că știm cu toții că în Europa organizația cea mai importantă este Uniunea Europeană, însă există domenii în care Consiliul Europei și OSCE-ul au o experiență atât de vastă în ceea ce privește conflictele interetnice, de exemplu, sau în ceea ce privește securitatea umanitară, încât este foarte important să uh, susținem această organizație. Care este valoarea adăugată a OSCE-ului? Am menționat conflictele interetnice am menționat faptul că OSCE-ul are un uh, înalt comisar pentru minoritățile naționale care intervine în mod sistematic în conflicte. Uniunea Europeană nu are un sistem pentru protejarea minorităților etnice și cuvântul minoritate este un cuvânt care tocmai a fost introdus în uh, tratatul de la Lisabona. Există și conflicte înghețate în Uniunea Europeană. 90 3% dintre ele sunt conflicte interetnice. Uniunea Europeană trebuie deci să profite de experiența OSCE-ului. În ceea ce privește romii, OSCE-ul a fost uh, lider în uh, ceea ce privește anumite programe și aș vrea să vă atrag atenția asupra acestor programe. Când pregătiți strategia asupra romilor, vă rog să țineți cont de experiența OSCE-ului. Vă rog să țineți cont și de declarația de la Copenhaga din 1990 cu privire la autonomia minorităților. O ultimă observație legată de libertatea mass media. Atunci când îi ascultați când îl ascultați pe reprezentantul OSCE care îi răspunde de libertatea mass media, veți vedea că vorbește foarte clar despre încălcările Uh, drepturilor din statele membre. De aceea susțin cooperarea între Uniunea Europeană și OSCE. Consider că va fi o foarte bună pentru Uniunea Europeană. Doamna Hautala. Mulțumesc. Sunt de acord cu ce a spus colegul Butikofer în legătură cu nevoia unui echilibru între cele trei dimensiuni ale acțiunilor OSCE. Aici aș dori să vă spun că trebuie să ocrotim dimensiunea umană. Domnule președinte, mă bucur foarte mult că raportul dumneavoastră ține cont și de faptul că președintele în exercițiu, Kazakhstanul, trebuie să respecte valorile fundamentale și drepturile omului înainte de summitul de la Astana trebuie să se eh, facă un apel în acest sens. Știm că situația este departe de a fi mulțumitoare, au loc foarte multe încălcări ale drepturilor omului, condițiile de detenție sunt execrabile și așa mai departe. Mă bucur foarte mult că în raportul dumneavoastră se face observația că Parlamentul European trebuie să joace un rol mai activ în această dimensiune umană. Într-adevăr, este o mare realizare faptul că societatea civilă poate participa pe deplin și trebuie să mm, sprijinim și evenimentele paralele dinainte acestui summit de la Astana, care nu trebuie să fie doar uh, o manifestare de PR pentru Kazakhstan. Mulțumesc foarte mult. Migalski. <clears throat> domnule președinte. Mă bucur că vorbiți limba polonă. În Uniunea Europeană ar trebui să promovăm rolul OSCE, mai ales pentru că interesele noastre coincid cu cele ale OSCE. În multe cazuri, de exemplu în Georgia, în Transnistria, planul lui Sarkozy în șase puncte pentru Georgia. Doamna Hautala are dreptate, același lucru este valabil și în delegătură cu drepturile omului. Însă, înainte de toate, trebuie să ne amintim că Uniunea Europeană este o entitate în sine, iar cooperarea noastră cu OSCE nu trebuie să ne facă dependenți de OSCE pentru luarea deciziilor la noi acasă. OSCE-ul nu include numai uh, Uniunea Europeană, este mult o organizație mult mai extinsă și o cooperare totală a Uniunii Europene cu OSCE-ul ar fi contraproductivă, pentru că trebuie să ne, uh, să ne promovăm independența. Mulțumesc, domnul Șoror Ceaba, un minut. Köszönöm. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet fennállása óta... Mulțumesc foarte mult. De la înființarea sa, OSCE-ul a considerat că misiunea sa esențială este de a transmite semnale de alarmă în privința conflictelor posibile. Înaltul comisar pentru minorități naționale are o misiune precisă. Își propune să preîntâmpine tensiunile între majoritate și minoritate. Este ceea ce englezii numesc avertismentul sau avertizarea timpurie. În Uniunea Europeană, instituțiile europene garantează uh, preîntâmpinarea conflictelor. OSCE-ul joacă acest rol și un exemplu este introducerea documentului cu privire la minorității în Slovacia. OSCE-ul a jucat un rol de mediator, însă această mediere nu a avut succes. Legislația din Slovacia continuă să contravină unor acorduri internaționale. Comisia de la Veneția a ajuns deja la această concluzie. Poate că ar fi o soluție mai bună dacă comisarul ar afla care este cauza tensiunilor, așa cum a făcut în trecut. Vă mulțumesc. Trecem la procedura intervențiilor spontane. Domnul Higgins are cuvântul. Mulțumesc, președinte. se spune că OSCE-ul dorește să aducă libertatea presei, libertatea drepturilor omului. Și astfel, domnule Șastel, vă întreb cum se pupă acest lucru cu faptul că Kazakhstanul deține președinția OSCE-ului anul acesta și, se, și uh, Astana va găzdui un summit foarte important. Vă dați seama că în Kazakhstan drepturile politice sunt călcate în picioare cu cinism, libertatea presei este încătușată și uh, uh activitatea sindicală este este încătușată și ea, membrii sindicali sunt aruncați în închisoare, am uh, primit dovezi de tratament uh, abuziv, brutal în închisori, dar uh, Barroso scoate covorul roșu pentru omul care, pentru cel care este responsabil pentru toate aceste atrocități eh, în De ce afacerile cu petrol sunt mai importante și acest summit ar trebui să fie anulat dacă, eh, dacă spuneți într-adevăr că luptați pentru pentru eh, drepturile omului, pentru libertate politică, libertatea presei și toate acestea în Kazakhstan. Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul domnului Șastel din partea înaltei reprezentante. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doamnelor și domnilor, vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru calitatea dezbaterii. Vă sigur că îi voi transmite lui Lady Ashton sugestiile dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește raționalizarea mijloacelor, utilizarea serviciilor, Serviciul European de Acțiune Externă și în domeniul cooperării. Nu vreau să repet ce am spus la începutul dezbaterii. Mulți dintre dumneavoastră au menționat aceleași lucruri la care m-am referit și eu. Un punct specific este situația drepturilor omului în Kazahstan. Aveți dreptate când puneți în evidență acest aspect. Ați, mai mulți dintre dumneavoastră au făcut-o în această seară. Este un punct foarte important pentru Uniunea Europeană și îl amintim de, fi, de fiecare dată când ne întâlnim cu liderii din Kazahstan. Dorim să ca ei să-și sporească eforturile de democratizare și de respectarea drepturilor omului. Și acest lucru a fost menționat uh, spre deosebire de ceea ce ați afirmat dumneavoastră și la ultima vizită a domnului Nazarbayev la Bruxelles. Uh, vreau în încheiere să spun, domnule președinte, că summitul de la uh, Astana va oferi o șansă pentru liderii noștri de a se elibera de poverile trecutului și de a ne uh, angaja într-o comunitate a securității de la Vancouver la Vladivostok, după cum ați spus, domnule Roucek, și de asemenea ne va permite să ne gândim la noi, noile misiuni de care suntem responsabili în noua atmosferă de securitate din secolul 21 și ne bucurăm că Parlamentul susține prioritățile Uniunii Europene și ale reprezentanților săi. Avem nevoie de această susținere explicită pentru a promova demnitatea persoanei organizarea de alegeri libere și corecte, coordonarea energiilor împotriva primejdilor naționale și dezvoltarea într-un mediu durabil pe plan social și economic. Se deschide o nouă pagină în, din istoria OSCE care se va concretiza la Astana și Uniunea Europeană își va asuma răspunderile. Vă rog să fiți siguri de acest lucru. Merci. Thank you. Mulțumesc, dragi colegi, aici se încheie dezbaterea. Vom vota rezoluția mâine. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul